Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este a patra parte a, comi- a reuniunii Comisiei ITRE. Ne bucurăm de, aceast- de această dată. Discutăm un subiect extrem de interesant, o strategie spațială pentru Europa, o din Republică. Bun venit invitațiilor noștri. Am lansat, de fapt, ieri, în reuniunea noastră de la Comisia ITRE, această strategie a fost lansată oficial de către domnul vicepreședinte Șefcovici și doamna comisar Binkovska. au lansat-o la Comisia Europeană în urmă cu două săptămâni. Deci este o idee nouă. În 26 octombrie, Comisia a publicat strategia spațială pentru Europa, strategia, după cum știți, stimați colegi, mulți dintre dumneavoastră, are rolul de a permite Europei să își promoveze poziția ca lider în spațiu um, pe piețele mondiale pentru a profita de beneficiile oferite de spațiu bineînțeles, într-un context uh, care se schimbă foarte rapid în industria spațială și politicile spațiale din lume. Nu sunt sigur dacă Europa este singurul lider care să își promoveze poziția aceasta este prima mea întrebare pentru dumneavoastră, domnilor participanți, dacă suntem într-adevăr un lider, pentru că sloganul era să ne promovăm calitatea de lider. Poate, în primul rând, ar trebui să fim lideri. Parlamentul deja a acordat uh, propria sa opinie prin două rezoluții adoptate în iunie. Una în legătură cu piața, uh, cu preluarea pieței spațiale și al, al, doua, al doilea aviz în legătură cu capacitatea de apărare. Avem două sesiuni cu doi vorbitori în fiecare sesiune. Îi rog pe primii noștri invitați să nu vorbească mai mult de 10 minute, pentru că preferăm să purtăm o discuție, dar dacă este necesar, Anumite prezentări sunt și pe slide-uri, deci ar putea să fie posibil și necesar să vorbiți mai mult. Așadar, prima sesiune și primul nostru vorbitor, domnul Carlo Dorides, director executiv al Agenției Europene pentru Spațiu. responsabil pentru această agenție, sunteți responsabil pentru acțiunile concrete ale Europei. Am o altă întrebare pentru dumneavoastră, domnule director. Am dorit să știm care este modelul general și rețeaua dintre Agenția Europeană și Agențiile Naționale Europene. Cum funcționează interacțiunea? Pentru că uh, Întotdeauna înțelegem mai bine ce propuneți dacă știm relațiile dintre agențiile comunitare și statele care dezvoltă asemenea idei și agenții naționale. Pe lângă amănuntele pe care le aveți în prezentarea dumneavoastră, aveți cuvântul și bun venit din nou. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc în primul rând pentru invitația la această audiere care îmi dă ocazia, dă ocazia agenției noastre să explice cu ce se ocupă. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, suntem o agenție de reglementare, ceea ce înseamnă că avem 28 de state membre plus Comisia în Consiliul de Administrație, ne uh, punem accentul pe GNSS uh, așa nume Galileo, deci nu ne ocupăm cu întregul domeniu spațial. Avem o relație foarte apropiată cu Comisia, dar în special cu Agenția Spațială Europeană. Veți vedea în prezentarea mea că, în puține cuvinte, Agenția Spațială Europeană este răs, răspunde de sistem și Agenția de Sistem. Deci, suntem unici într-un acest univers european, pentru că suntem prima agenția spați, spațială care pune accentul pe servicii pentru piață. Și Sper că veți afla mai multe din prezentarea mea. Dați-mi voi așadar, în primul rând, să trec la prima imagine care încearcă să explice ceea ce face agenția prin cele patru axe ale strategiei spațiale. Deci veți vedea prin veți vedea cu ce ne ocupăm de fapt. Am considerat că așa putem, pot să vă explic cel mai bine pe ce punem accentul. Deci, uh, beneficiile, spa, uh, ingineria, servicii. Haideți să începem cu axa politicii spațiale, Să maximizarea beneficiilor spațiului pentru societate și economia comunitară. Acesta este primul pilon al strategiei ce face agenția în acest sens. Nu am foarte mult timp, dar vă pot da câteva exemple concrete. Două. În primul rând, în ceea ce privește EGNOS, un precursor al Galileo, astăzi, după în jur de patru ani, avem 200 de aeroporturi care folosesc, folosesc în Europa sistemul EGNOS. Sunt câteva state, în, de exemplu Franța, care au uh, dezvoltat avioane care nu au nevoie de infrastructură la sol în favoarea sistemului EGNOS. Este o realizare foarte importantă. A doua realizare foarte importantă este că începem să vedem uh, un interes foarte mare în sistemul Galileo. În iulie am asistat la primul telefon european fabricat în Europa care este pe deplin compatibil cu Galileo. El ni se pare un rezultat foarte important pentru că acest lucru dă dovadă de interesul pieței în sistemul Galileo și sistemele Galileo și EGNOS. Ce facem noi uh, avem, uh, ne confruntăm cu trenduri tehnologice majore, există și provocări, cum ar fi con, mașinile conduse autonom. Uh, aceste servicii se dezvoltă în mod foarte clar că automobilele viitorului automate nu vor beneficia doar de sistemul EGNOS, dar noi lucrăm pentru a avea aceste capabilități incluse în automobilele viitorului. În ceea ce privește al doilea pilon, uh, susținerea unui sector spațial european competitiv și inovator. Avem o experiență foarte vastă în, din ultimii ani în în jur de 100 de proiecte din programul 47 și în jur de 40 în noul program. Aici vorbim despre dezvoltarea de noi servicii și există foarte multe idei noi pe care le susținem, ajutăm noi antreprenori să intre pe uh, această piață. Aici avem un nou rol al nostru și anume rolul de catalizator. Reunim diverse competențe, diverse roluri și cred că un exemplu foarte bun este aviația civilă. Acum câteva, cât, câțiva ani nu aveam nimic și a trebuit să reunim organismele de certificare, aeroportele, aeroporturile și producătorii de tehnologie uh, de zbor și acum avem sistemul EGNOS care este folosit la scară largă în Europa. Ce va face agenția în viitor? În mod foarte clar, vom continua să lucrăm cu eh, Orizont 2020. Avem și alte instrumente care sunt elemente fundamentale și care se pun accentul în special pe destinatar. Elemente foarte importante pentru sectorul serviciilor. Și bineînțeles că ne alăturăm și administrațiilor publice atunci când ni se cere susținerea în definirea specificărilor noilor sisteme. Deci administrațiile publice ne-au cerut să îi ajutăm în uh, creionarea uh, specificărilor sistemelor de taxe rutiere. Un pilon foarte important, consolidarea autonomiei Europei în accesarea și utilizarea spațiului într-un mediu sigur. Acum Uh, asistăm la o dependență mai ma- din ce în ce mai mare uh, pe GNS, însă vedem că și că aceste sisteme sunt vulnerabile, deci uh, dimensiunea de securitate devine din ce în ce mai relevantă. Agenția, în momentul de față, poate să fie văzută ca unul dintre actorii principali în spațiu care se ocupă cu securitatea. Avem un centru de securitate în Paris, unde lucrează în jur de 30 de persoane, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Punem accentul pe dezvoltarea așa uh, numitului sector, sector de utilizatori PRS, sectorul care va fi utilizat de piața apărării. Deci avem tehnologii foarte specifice care nu se regăsesc în comerț. Și foarte important, în agenție avem un consiliu care, într-un fel, certifică cerințele de securitate. Avem un consiliu unde participă toate statele membre Vorbim aici despre toate dimensiunile de securitate ale sistemului. A patra dimensiune a strategiei spați- spațiale a fost consolidarea rolului Europei ca actor global în promovarea cooperării internaționale. Vedeți aici domeniile în care agenția se implică prin diverse proiecte. Susținem în mod activ Comisia în acțiunile internaționale, însă vreau să vă spun că începem să vedem semnale foarte promițătoare. Un exemplu l-am văzut în urmă cu o săptămână, când un actor industrial a semnat un uh, contract în Corea pentru dezvoltarea unui sistem de, similar cu EGNOS. Cred că este un succes pentru uh, actorul industrial, dar și pentru Europa în general, pentru că înseamnă că am ajuns uh, la un sistem de ultimă oră și concurența a fost uh, concursul a fost câștigat uh, în fața concurenței Statelor Unite. Ajung la ultima imagine care ține de sumarizarea agenții, acțiunilor agenției. Vedeți aici securitatea, dezvoltarea pe pieței, cercetarea și dezvoltarea. Vedeți așadar că nu punem accentul pe scrierea rapoartelor, ci că suntem o agenție operațională cu o experiență foarte puternică. Cred că suntem unici în, din acest punct de vedere. Cred că în câteva minute am putut să vă dau o imagine bună a activităților noastre. Ultima observație în ceea ce privește resursele. Știu că nu este foarte plăcut acum să vorbim despre resurse, însă vreau să fiți conștienți că ceea ce s-a făcut uh, până acum. Am făcut cu 100 de angajați care gestionează un buget de 4,5 miliarde de euro în ultimii patru ani. Deci uh, avem o adevărată problemă legată de resurse. Începem să depășim această dificultate prin uh, consultanți la nivel înalt, care nu este o soluție foarte ieftină. Vă mulțumesc. Ați vorbit despre miliarde? Da, 4,5 miliarde de euro. Da, 4,5 miliarde de euro în perioada 2014-2020. Deci o sumă considerabilă. Foarte bine, spune președintele. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Acum îi dau cuvântul domnului Roberto Batiston, Batiston președinte al Agenției Spațiale Italiene și profesor de fizică la Universitatea din Trento pentru a vedea situația din punct de vedere al agențiilor spațiale naționale. Înțeleg că Agenția Europeană este una de reglementare. Acest lucru nu înseamnă că, din punct de vedere național, al Agenției Spațiale al agențiilor spațiale naționale, abordarea ar putea să fie destul de diferită. For this introduction. So the question which I was... Uh, Mulțumesc, domnule Buze, pentru această introducere. Primul lucru despre care am fost uh, invitat să vorbesc este um, rolul uh, agenției și strategia europeană pentru Agenția Spațială Europeană suntem legați de cel puțin trei organisme europene. ESA, Agenția Spațială Europeană, cu 22 de state membre, unele dintre țări nu fac parte din Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Uniunea Europeană în general, reprezentată aici, și agențiile naționale care au mărimi, uh, contexte și capacități de investiție diferite. Eu voi vorbi despre Agenția Spațială Italiană, pentru că o cunosc cel mai bine și probabil unele dintre lucrurile pe care le voi spune se aplică și uh, celorlalte agenții și participării la nivel național. Cum interacționează cele uh, trei uh, organisme? ESA este uh, ceva ciudat pentru că practic uh, și ESA și UE reunesc practic aceeași, uh, aceleași state membre, vedeți și din imagine cât de similar este, însă uneori este greu să se uh, armonizeze uh, și să se găsească soluții uh, comune. Elementul ce conectează cele două sunt guvernele, uh, deci agențiile naționale. Dacă ne gândim la acest mecanism, ca la un mecanism cu trei elemente, este, ne întrebăm cum interacționează uh, Și ce înseamnă asta pentru spațiu și Europa? De exemplu, programele Comisiei Europene. În, următor, în ultimii 15 ani s-au uh, dezvoltat foarte multe programe. Galileo, Copernicus, sunt numai câteva exemple. Și vedem că în funcție de uh, program, interacțiunea între cele trei este diferită. Galileo, de exemplu, Comisia Europeană, uh, am auzit despre GSA, servicii, aplicații de date, să ne asigurăm că există o economie spațială pe baza unor date um, obținute de la Galileo și uh, să vedem cum putem continua cu Galileo. ESA, din acest punct de vedere, este un for tehnic ce implementează strategia, asigurându-se că se poate uh, lansa un satelit în mod corect, că poate funcționa. Deci funcționează ceva cât se poate de important pentru servicii. Iar diferitele agenții se ocupă de partea de securitate, PRS, a Galileo, participă uneori la operațiuni, se asigură că serviciile pot fi aplicate la nivel național, dezvoltă aplicații și se asigură că economiile au de beneficiat de pe urma acestor um, elemente. Copernicus, o organizare diferită, din nou, Comisia Europeană definește elementele esențiale pentru evoluția Copernicus, um, se asigură că uh, datele obținute din, de la acest um, satelit pot fi uh, folosite în beneficiul economiei. Galileo și Copernicus sunt promovate la nivelul UE și al statelor membre și, din nou, economia spațială este un element important pentru a justifica multe dintre aceste argumente. ESA, din nou, oferă sateliții, operațiuni, cercetare și dezvoltare privind big data, Uh, și dezvoltarea um, limitelor pe, care apoi sunt uh, luate, sunt folosite de state membre um, pentru a aplica toate aceste lucruri. Iar apoi SST, un program de acțiune din partea Comisiei Europene. Aici numai două dintre aceste elemente intervin, UE și agențiile naționale iar apoi agențiile naționale fac um, consorții pentru a discuta um, diferite elemente. Și asta înseamnă că nu există o singură regulă care să permite interacțiunea acestor foruri. De fiecare dată uh, se găsește o soluție adaptată. Strategia spațială europeană a fost un proces foarte benefic pentru că Comisia a făcut în așa fel încât toate aceste elemente, ESA și agențiile naționale, pe de altă parte, uh, să poată contribui la uh, discuții în uh, mai multe rânduri. Și apoi s-a creat un document care definește ce avem și încotro vrem să ne îndreptăm în UE. Cred că a fost uh, un exercițiu foarte bun, uh, s-au menționat diferiții piloni, uh, societatea spațială și economia spațială, competitivitatea sectorului spațial european, consolidarea autonomiei în ceea ce privește spațiul, folosirea spațiului într-un mediu sigur, consolidarea rolului european ca actor global ne-am lăsat de la programe existente, Galileo, Copernicus, SST, dar a fost vorba și de viitoare programe precum GovSatcom, Lansatoare și IOV-IOD, unde începem să discutăm pentru viitor. În aceeași uh, logică de a oferi beneficii uh, societății și economiei de pe urma acestor activități. agenția fiind elementul um, de conectare. Voi da două exemple de cum funcționează, o, de cum poate contribui o agenție spațială națională, în acest caz cea italiană. Spațiul se schimbă și asta încă foarte repede. Această imagine ne arată cum um, Um, Stația Spațială Internațională a fost uh, uh, modificată în așa fel încât să poată lansa mici sateliți. Planet.com este o poveste de succes a unei, com- a unei companii care a lansat 91 de nanosateliți și în câțiva ani a ajuns pe piața, pe bursă cu capitalizare de 350 de milioane, milioane de uh, dolari. Avem provocări ce vin um, și de, pe, de cealaltă parte a oceanului. Iată, un lansator care a fost reutilizat. Um, iată, numai două exemple de cum um, spațiul sau sectorul spațial evoluează în zilele noastre agențiile și industriile trebuie să facă, să facă față acestor provocări adaptându-se. Tocmai de aceea este nevoie de o, de o interacțiune continuă între aceste foruri pentru a ne asigura că putem răspunde uh, acestor provocări. Economia spațială este unul dintre elementele cheie în această discuție, este un nou tip de economie, uh, o nouă abordare, se folosește spațiul nou, noua economie ține de internet, big data, uh, servicii. Este o chestiune uh, fundamentală. Servicii bazate pe date, pe internet, uh, toate acestea pot crea mai multe servicii la un cost redus și se poate uh, iar factorul de uh, multiplicare este unul foarte mare. Și ne întrebăm dacă facem în Europa suficient pentru a ne stimula economia spațială. Facem lucrurile la timp, sunt suficient de bine, putem uh, menține sau îmbunătăți nivelul actual uh, de buget. Dacă ne uităm la mărimea bugetului nostru instituțional, suma contribuțiilor statelor membre ca agenții, ESA și contribuții din partea Comisiei Europene, vedem că suntem cât de cât pe locul 2 între NASA, Statelor Unite și Rusia, dar depinde cum numărăm, pentru că noi suntem cercurile roșii și aceste cercuri roșii reprezintă și contribuția națională. O parte este contribuția pentru ESA și o altă parte merge la comisie. Deci depinde cum numeri. Uh, în funcție de cum numeri, cercurile pot fi mai mari sau mai mici. Acesta este uh, problemul cu ca, uh, problema pe care trebuie să o abordăm. Uh, suntem mulți și ca să uh, avem un efect trebuie să ne coordonăm. Pentru că altfel nu vom putea face investiții la timp. Facem asta în Italia pentru a ne asigura că acest mecanism prezent și la nivel național, pentru că și noi avem o serie de actori um, în beneficiul cărora vrem ca această economie să funcționeze, e bine, am creat o nouă organizație la nivelul biroului prim-ministrului pentru a ne asigura că diferitele elemente ale acestui, acestei interacțiuni industria, agențiile naționale uh, și așa mai departe, se întâlnesc în mod uh, regulat pentru a se asigura că lucrurile um, sunt coordonate. Și a fost un succes guvernul a decis pentru prima dată să vină cu fonduri noi dintr-un uh, uh, fond nou numit CIPE uh, și a aprobat investiții pentru, investi, pentru inițiative în domeniul spațial. S-au ales câteva elemente pentru că există acest potențial, inclusiv de parteneriate public-private. Încă un exemplu de ce poate face o agenție. O agenție poate explora noi, te- noi tehnologii, uh, direcții ce pot uh, atrage atenția, aten- ce pot atrage capacități um, ESA are capacități pentru, mar pentru infrastructură mare. Însă, uh, ideile de multe ori vin de la agențiile naționale. Cosmo a fost, Cosmos uh, SkyMed este singura infrastructură de cu utilizare duală pe care o avem în Europa și putem oferi datele atât pentru aplicații civile cât și uh, Um, militare. Este o informație uh, foarte binevenită. Sentinel 1 a fost ales să fie un satelit de date, însă Cosmo și Sentinel 1 fac unele lucruri uh, diferite. Uh, Uitați-vă la această harta a Florenței. Există o, parte, o șosea care s-a prăbușit de-a lungul râului Arno. Acesta este informația la mărime milimetrică pentru a verifica ce se mișcă, ce își schimbă forma într-o imagine. Vedeți sensibilitatea Sentinel 1 și apoi puteți vedea sensibilitatea Cosmo. Este de 10 ori mai bună pentru că uh, Cosmo a fost uh, uh, dezvoltat într-un uh, cu totul alt scop, dar înseamnă că folosim aceste competențe, competențe pentru a dezvolta uh, aplicații uh, ce pot fi utilizate în uh, infrastructură. Apoi, acces la spațiu. Italia are o tradiție de dezvoltare mici, de mici lansatoare, cum este Vega, uh, ce face parte din familia europeană a lansatoarelor împreună cu Ariane 5. La nivel, ce facem la nivel național va fi și în beneficiul ESA, pentru că face parte din dezvoltarea unei familii care va deveni mai competitivă pe piață, dar în același timp avem expertivă privind reintrare, evoluție, motoare, rachete, uh, Uh, cu mai puțin uh, impact asupra mediului. Sunt lucruri care vor face parte din patrimoniul uh, ESA și vor face parte din instrumentele Comisiei pentru acces la spațiu. În momentul de față există o discuție referitoare la cum să ne asigurăm că atunci când vom avea această familie de rachete, să ne asigurăm că din, mm, procesul este organizat la nivel european din punct de vedere economic pentru a ne asigura că lansatoarele instituționale sunt organizate și vânzut, vândute într-un fel care să beneficieze uh, pieței uh, fără să uh, afecteze competitivitatea. Este o discuție pe care o stimulăm la Comisie face parte și din strategia europeană și este un exemplu de cum agențiile uh, pot contribui în definirea uh, politicilor la nivel european. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Trecem acum la întrebări și observații. Domnul Marinescu, în numele grupului PP. Thank you, Chair. So I have, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. Foarte bine că ne urmează Corea ideea în ceea ce privește EGNOS, dar întrebarea este când va acoperi EGNOS tot teritoriul, pentru că pentru noi este foarte important să fie acoperit întreg teritoriul Uniunii Europene, să aibă toate statele membre acces la această tehnologie. Ce părere aveți apoi despre um, alocarea bugetară din uh, bugetul Uniunii Europene pentru spațiu și ce putem face pe viitor? Și în al treilea rând, care ar putea fi consecințele Brexitului asupra domeniului spațial și rezultatul alegerilor din SUA? Uh, thank you very, very much. Mulțumesc foarte mult. Înțelegeți că despre ce e vorba în ceea ce privește observa, observa, observarea cerului. Uh, vreau să vă spun, vreau să-l uh, să-i dau cuvântul domnului NATO de la SCD. Domnule președinte, mulțumesc. Am întrebări uh, scurte și la obiect. Nu știu dacă și răspunsurile vor fi așa. Vreau să mulțumesc uh, celor doi uh, oaspeți pentru aceste prezentări extrem de interesante și cu, im, pentru, cu, dispozit, cu diapozitive foarte clare și interesante. Am uh, câteva întrebări. Dumneavoastră aveți foarte multă experiență internațională. Credeți că cei patru piloni ai strategiei Comisiei pot permite Europei să fie uh, competitivă la nivel internațional? Va, reușit, va reuși Uniunea Europeană să țină pasul cu evoluțiile pe piața mondială? Ce părere aveți despre ce se întâmplă în restul lumii? Acolo unde există strategii spațiale. În al doilea rând, putem să asigurăm același nivel de calitate și teren echitabil cu toate celelalte mari state internaționale care sunt implicate în cercetarea spațială. Iar apoi vreau să vă adresez câteva întrebări cu privire la chestiunile cibernetice, pericole cibernetice și alte pericole, care este metoda în care încearcă cooperarea internațională să combată aceste păreri, aceste, mă scuze, pericole. Și am uh, o întreb, am câteva întrebări pentru pentru domnul profesor Batiston și modul în care China și India își, își desfășoară activitatea în acest domeniu. Cum se schimbă echilibrul geopolitic, dat fiind uh, acțiunile lor? Acum, în ceea ce guvernul Italiei, ce a făcut Italia pentru a spori participarea Italiei la strategia spațială, atât în ceea ce privește politicile și uh, Agenția Spațială Europeană? Mulțumesc! Nu ați depășit timpul de vorbire? Doamna Van Bosiut, de la ECR. Mulțumesc, domnule pre președinte. Mulțumesc celor doi vorbitori pentru informațiile extrem de interesante. Vreau să vă spun că iau cuvântul în numele domnului Tozanovski, care a trebuit să se întoarcă la Praga mai devreme și m-a rugat să adresez două întrebări care merg în linia celor adresate de domnul Marinescu. Una din, unul dintre elementele succesului programului GNSS uh, reprezintă aceste chipuri uh, de tip uh, care permit Galileo și apreciem uh, mecanismul gestionat de GSA, dar vreau să vă întreb dacă Uniunea Europeană face suficient în acest sens. Asta prima, este prima întrebare și a doua întrebare se referă la participarea pe viitor a Marii Britanii la programul Galileo. Noi credem că Marea Britanie va fi un partener strategic în continuare. Vreau să vă întreb ce impact uh, credeți că va avea Brexitul asupra activitatea agenției, mai ales în ceea ce privește centrul de securitate și uh, și uh, uh, sectorul uh, pentru manipularea la sol de pe, din Marea Britanie. Sper că nu mi-am depășit timpul alocat. Da, sigur, nu l-ați depășit. Toată lumea este foarte succintă când vorbește despre politică spațială, spațială domnul Cornicec. Mulțumesc foarte mult. O să fiu și eu succint. Am trei întrebări. În primul rând, folosirea tehnologiilor uh, uh, satelitare la e-call au mai fost discutate deja. Iar întrebarea este când se va întâmpla acest lucru apoi. În ceea ce privește programele spațiale ale Rusiei și China, a fost întrebat despre SUA, eu vă întreb despre Rusia și China și folosirea lansatoarelor și rachetelor. Uh, ce părți pot fi, pot fi folosite de mai multe ori? Mulțumesc! Mulțumesc că tot ați fost subținți, dar și acum am eu timp să adresez uh, două întrebări, poate puțin mai lungi. Pentru primul uh, vorbitor, Ați vorbit despre probleme resurselor la agenția dumneavoastră, probleme de personal insuficient. Ne puteți spune mai multe despre asta? Și a doua întrebare. Ați vorbit și despre securitate, despre terorism cibernetic. Vreau să vă întreb dacă s-a ținut cont de toate aspectele, știind că Galileo va intra în funcțiune în curând. Iar apoi, cum se pot comunica mai bine beneficiile aduse de politica spațială cetățenilor? Unii colegi, ieri, când au fost prezenți aici domnul Șefcovic și doamna Vievkovska, au ridicat această întrebare pentru agenții și domnul Batiston. să spunem, domeniul spațial european este complicat. Cum am putea să clarificăm, să limpezim mai mult situația pentru noi și pentru noi și ca parlamentari? iar ESA a fost invitată la următoarea comisie ITRE. Va avea și o întrebare oficială în acest sens. Accesul la accesibilitatea spațiului se schimbă rapid cu forțele aeriene private în Marea Britanie, în uh, Statele Unite, mă scuzați. Care este viitorul uh, accesibilității spațiului. Poate că nu va exista suficient spațiu în spațiu. Would like take a floor? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nobody. Okay. Nimeni. So thank you, Mr. Chair. I will uh, start uh, to address the question of... Domnul Dorides. Mulțumesc. O să răspund întrebărilor domnului Marinescu. Marinescu, în primul rând, în ceea ce privește acoperirea EGNOS, vreau să vă spun că uh, noi uh, vom uh, îmbunătăți acoperirea pentru toate statele membre. E drept că avem unele probleme în uh, sudul uh, Mediteranei și în nord-estul Europei. Problema survine în felul următor. Pentru a avea acoperire totală trebuie să ieșim din Europa și să plasăm uh, sateliți în nordul Africii, de pildă, nu este tot timpul foarte ușor uh, la ora actuală. În ceea ce privește alocarea bugetară pentru spațiu, m-ați întrebat dacă este suficient, suficientă. Vreau să vorbesc numai despre GNSS. În ceea ce privește GNSS, alocarea bugetară pentru acest exercițiu financiar este considerată suficientă, dar, bineînțeles, privim către viitor, către următoarea perspectivă financiară și trebuie să ne asigurăm că toate capacitățile și elementele necesare se întrunesc, fiindcă trebuie să avem în vedere noua generație a sistemelor și să avem uh, un buget pentru dezvoltarea acestei noi generații. În ceea ce privește cele două întrebări dificile, Brexitul și alegerile din SUA. În legătură cu Brexitul s-a mai adresat și o altă întrebare de către doamna Van Bosuit. În ceea ce privește Brexitul, pot să vă spun că poziția stabilită de Direcția Generală Creștere este de a nu anticipa rezultatul negocierilor ce vor începe în curând. Noi facem parte dintr-un grup consultativ uh, la comisie care are ca scop analizarea greutăților potențiale. Deocamdată însă nu am făcut nimic, fiindcă așteptăm pur și simplu. Iar uh, deocamdată, deocamdată atât facem. Din punctul meu de vedere, Dați-mi voie să vă spun că eu trebuie să mă asigur că, că forța de muncă din Marea Britanie va fi ocrotită și uh, deja mi este destul de greu să-i păstrez pe acest oameni. Iar în ceea ce privește, privește alegerile americane, permiteți-mi să nu comentez prea mult, fiindcă este o întrebare dificilă. Dar vreau să vă spun un lucru în ceea ce privește relația cu SUA. Acum ceva timp uh, am fost uh, la Departamentul de Stat de la Washington și un oficial uh, mi-a spus următorul lucru. Acum 10 ani am făcut o greșeală în ceea ce privește respingerea acestui sistem, iar acum ne-am dat seama de acest lucru. Iar mandatul Consiliului de a deschide negocierile între Comisie și administrația americană este unul foarte important. Pot să vă spun că în acest mandat uh, vor avea loc primele întâlniri de negociere la Praga. Și astfel se va recunoaște că în Europa alegerea care s-a făcut acum câțiva ani a fost uh, cea potrivită. Acum, uh, ceea ce m-a întrebat domnul Zanonato, dacă cei patru piloni ai strategiei spațiale sunt adecvate concurențe de piața internațională. Cred că da, și mă alătur celor spuse de domnul Batiston. Acest document este unul bun, concis la obiect, ambițios. Bineînțeles, trebuie să fie transpus uh, în pași concreți, dar cred că putem să găsim elementele necesare pentru a fi vârte lance în, în domeniul uh, cercetării spațiale, în domeniul spațial întreaga lume. Apoi, următoarea întrebare a fost ce putem face într-adevăr pentru a îmbunătăți competitivitatea față de celelalte mari puteri spațiale. Cred că s-a... Ați văzut asta și în uh, dispozitivele anterioare. Uh, Europa sufă, suferă în continuare de pe, urme, de pe urma fragmentării în mai multe domenii. La nivel național, evident, dar dați-mi voie să vă spun că și la nivel european, cred că ar putea, am putea să avem uh, o prestație mai bună. Spațiul uh, e împărțit la mai multe DG-uri, care nu știu întotdeauna, nu se știe întotdeauna nu știe întotdeauna dreapta ce face stânga și cred că trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți conștientizarea elementelor uh, pe care le poate aduce spa, uh, cercetarea spațială în alte industrii maritimă, rutieră și așa mai departe. Și pentru a putea conecta actori implicați. Apoi, uh, tot domnul Zanarato a, întreb, a adresat o întrebare despre securitate și dacă există aspecte critice. Aici, uh, cred că și uh, întrebarea domnului Buzek mergea în aceeași direcție. Vă vorbesc despre GNSS. că în ceea ce privește spațiul răspunsul este mai amplu, dar în ceea ce privește GNSS vorbim întotdeauna despre securitate și riscuri. Nu putem să presupunem că se pot elimina problemele complet. Întotdeauna avem un risc rezidual. Cred că sistemul a fost conceput în mod adecvat pentru a face față acestor amenințări. Problema apare în momentul în care această amenințare nu este fixă. Amenințarea evoluează nu neapărat zilnic, dar aproape zilnic. Deci, greutatea este cum facem față noilor amenințări și evoluții amenințărilor. Acesta este aspectul critic după mine la ora actuală, dar vreau să, sub, să subliniez că în ceea ce privește GNSS se acordă foarte multă atenție acestor aspecte și cred că în linii mari nu avem probleme. În ceea ce privește setul de cipuri Galileo, întrebarea adresată de doamna Van Bosui, vă spuneam care este, am primit o veste bună, am fost de curând informați de acest lucru și cred că la ora actuală 40% din modelele din lume Uh, permit deja accesul la Galileo. Acesta este un rezultat foarte bun, dat fiind că sistemul nu este, folos, nu este folosit 100%. Acesta este rezultatul uh, eforturilor făcute de Directoratul General, care discută cu uh, mari actori din lume, America, Asia, aproape zilnic. Din păcate însă nu sunt uh, fabricate în Europa. Din, acesta este un uh, punct slab. Nu avem decât un partener care, uh, să zicem, stă la masa de discuție a greilor. Poate aici Europa ar putea să facă mai mult. Există un buget pentru, pentru receptoare de 100 de milioane de euro pentru perspectiva financiară. Mă întrebați dacă sunt suficienți banii? Nu, niciodată nu sunt suficienți. Cred că în linii mari în Europa nu investim suficient în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor și a receptoarelor față de SUA. Deci, aici am putea să avem o prestație mai bună la următoarele perspective financiare. Asta în ceea ce privește Brexitul, cred că am dat răspunsul. Acum, în ceea ce privește resursele, dumneavoastră ați întrebat, uh, ați întrebat despre acest lucru, domnule Buzec. Cum v-am spus, uh, sunt, avem uh, la acesta 103, aceasta este suma. Dacă ne uităm la investițiile gestionate și la direcțiile în care se, se întinde agenția, pot să vă spun că este o provocare zilnică, dar mai ales uh, problema este că ne bazăm pe externalizare, pe consultanță, ceea ce nu este eficient din punct de vedere bugetar, fiindcă serviciile sunt foarte scumpe, iar la finalul contactului, partenerii noștri sunt în afara agenției, deci aceasta este problema noastră. Eu voi face o nouă solicitare la DG Creștere la nivelul bugetului pentru a găsi un mai bun echilibru între volumul de eh, muncă și responsabilitate și câteva cuvinte despre comunicare. Da, un punct foarte interesant. Eh, întotdeauna există dificultăți aici. Trebuie să comunicăm cu un public larg, uh, să comunicăm uh, care sunt beneficiile care ne vin uh, din domeniul spațial, de la GNSS. poate re, exemplul recent, poate ați văzut domnul care a fost de curând la Bruxelles, care promovează ce se face în uh, domeniul spațial, nu numai la GNSS, iar acesta a călătorit prin toată Europa și uh, a avut peste un milion de vizitatori. Iar uh, întrebarea este cum putem să facem pentru a ne, pentru a colabora și pentru a comunica mai bine cu publicul. Mulțumesc, domnule Batiston. Mulțumesc, domnule președinte. Address some of the question which Mă voi referi la câteva dintre întrebări, câteva deja și-au primit, primit răspunsul. Bugetul. Cred că diverse analize ne indică că investițiile în spațiu sunt rentabile foarte rentabile în funcție de, de tipul de investiție. Este o analiză foarte solidă care a fost efectuată de mai multe ori, repetate rânduri în diverse state. Deci este o indicație foarte clară că investițiile în spațiu merită. Imaginea pe care v-am arătat-o indică că Europa cu 500 de milioane de oameni. Este o piață mai mare decât Statele Unite, decât uh, Rusia. Deci, uh, nu, nici măcar nu, nu avem limite. Este un lucru care poate să susține economia. Deci, uh, Trebuie să punem la dispoziție mai multe resurse. Vorbim aici despre un element istoric și Comisia Europeană a intervenit în ultimii 10 ani, a schimbat panorama spațială. Mm, Trump Tocmai vin din Statele Unite, am fost uh, acolo în noaptea alegerilor. Uh, oamenii plângeau. A fost o noapte foarte ciudată. Dar mă gândeam la acest lucru la întoarcere. Ce se va întâmpla acum? Lucrurile se vor schimba fără îndoială poate mai puțin decât ne așteptăm, dar se vor schimba și un lucru este important. Europa va fi provocată să acționeze singură în anumite, în anumite domenii și în anumite domenii în, domenii în spațiu, poate, în special acolo unde vorbim despre economie și cred că este o provocare, dar și o oportunitate. Putem, putem vorbi despre SST, Galileo, observarea pământului. Trebuie să avem și o atitudine pozitivă, nu doar uh, să punem accentul pe dificultăți. După aceea, uh, la întreb... comentariile domnului Zanonato. Care sunt pilonii acestui exercițiu ale strategiei spațiale, dacă pilonii sunt cei corecți. Cred că eforturile Comisiei în acest, uh, această carte și în acest document au fost uh, bune și le salutăm. Am încercat să participăm la multe din aceste reuniuni împreună cu celelalte agenții spațiale. Aș spune că da, este un uh, început bun Spa, domeniul spațial în Uniunea Europeană este tânăr, are doar în jur de 40 de ani, totul a fost inițiat la Lisabona în ultimul deceniu și între timp s-au înregistrat uh, progrese foarte mari. Deci cred că este un document bun care reflectă bine situația actuală. Știm că va trebui reînnoit peste câțiva ani pentru că lucrurile se schimbă Printre multe dintre lucrurile care sunt incluse în această strategie, un lucru care mă îngrijorează cel mai mult nu sunt banii, pentru că acești, aceste fonduri pot să fie schimbate prin decizie politică. Nu este vorba de tehnologii, pentru că Europa are tehnologii foarte bune în diverse domenii, industrii distribuite în diverse state, oameni bine formați. Aici e vorba de Uh, atitudinea de aversiune la risc pe care o are continentul european în ceea ce privește investițiile și inițiativele economice, utilizarea în practică și asumarea riscului de a atinge un obiectiv. Uh, dacă aici, dacă eșuezi, ai pierdut totul, însă peste ocean, dacă, dacă eșuezi, mai încerci încă o dată. Eu cred că merită, merită să eșuăm de câteva ori pentru a obține un rezultat bun. Nu schimb lucrurile um, prin teamă de schimbare. Poate că ar trebui să depășim această teamă de risc pe care o avem în Europa, însă mi se pare în domeniul spațial provocarea cea mai importantă să uh, ne dăm seama de ce este nevoie în lumea spațială să ne asumăm aceste riscuri. China și India. După părerea mea, Aici este vorba de puterea științei și tehnologiei în uh, diplomația spațială. Și diplomația în spațiu a fost uh, dovedită foarte importantă în crearea de legături uh, care pot să ajute colaborarea. Am 20 de ani de experiență cu China, putem să colaborăm pe explorare, pentru că aceste perspective vor deschide uh, perspective industriale, economice, politice și trebuie să facem mult mai multe pentru a consolida aceste relații. relații. În ceea ce privește Italia, deja v-am spus că trebuie să încercăm să avem o abordare mai coordonată, o abordare mai coordonată După aceea, s-au mai pus uh, câteva întrebări din partea președintelui dumneavoastră. Deci, într-adevăr, uh, panorama spațială europeană este una complexă. Dați-mi voie să vă fac următorul comentariu. Înainte de tratatul de la Lisabona, înainte ca Uniunea Europeană să intre în uh, acest joc, aveam uh, ISA, Rolul agențiilor naționale era foarte clar și aceste agenții naționale au fondat ESA pentru a permite să se trimită încărcături mai consistente în spațiu pentru uh, să facă lucruri care în uh, din ceea ce privește o singură agenție spațială nu erau posibile. Așadar, dacă există vreun element uh, ascuns de concurență, uh, Trebuie să ne asigurăm că ESA nu se teme de comisie și că comisia nu subestimează ESA. Eu sunt foarte nou în acest domeniu, doar 2 ani și jumătate, deci nu pot să spun dacă este greșit sau nu. Este foarte important ca um, noi veniți, noi veniți mari care au intrat pe piață să ducă la o schimbare a regulilor pentru ca lucrurile să fie clare. Aici vorbim despre explorarea orizonturilor noi și Comisia poate să dea uh, competențe mai mari tehnice uh, în sensul acestor obiective și în ceea ce privește aplicările în beneficiul societății. Însă nu putem să mergem înainte fără să ne definim rolul și acest lucru mi se pare crucial. Înțelegem uh, că este vorba de relația între Agenția Spațială Europeană și Comisia Europeană. Și ce se întâmplă cu GSA? Da, o întrebare foarte bună. GSA este efortul pe care l-a făcut Comisia pentru a deveni competentă într-un anumit domeniu. Și nu este nimic uh, rău aici, pentru că Galileo este o infrastructură europeană. Și ESA s-ar putea sau nu să fie organismul care uh, care va gestiona aceste operațiuni. Însă, uh, lucrurile iau timp. Nu cred că ESA concurează pentru a avea această responsabilitate. Pentru că ați spus la început că GSA este un organism de reglementare. Deci cam ca și comisia, nu? Deci din punctul de vedere al guvernanței, da, Uh, există statele membre și Comisia. Însă ideea aici este că punct, accentul agenției este pe operațiuni și servicii. Deci, asta chiar după munca uh, de a dezvolta noi tehnologii sau, în cazul nostru, dezvoltarea sistemului. Deci avem sistemul care să pună accentul pe servicii. Deci nu este o concurență cu ESA. Deja am marcat această tranziție. S-a conceput ca un fel de activitate secundară. Deci, Agenția Europeană a Spațiului nu este de una de reglementare. Nu reglementează. Eu cred că are un rol important în uh, industrie, politica industrială, însă nu are caracteristica de a fi un organism de reglementare. Și dacă îmi permiteți, dacă, în legătură cu accesul către spațiu și câteva lucruri pe care le-ați menționat la sfârșit. Lansarea unei rachete mi se pare că este greu să fie o activitate profitabilă. Numărul de rachete pe care ar trebui să le lansezi pentru ca a obține un profit este mult mai mare decât numărul de rachete lansat de către orice mm, operator. 10 pe an nu, 100 pe an poate, dar nimeni nu lansează 100 de rachete pe an. Deci, prin definiție, este un sistem prin care compania trebuie să înregistreze un profit, altfel va da faliment. Dar, într-un fel sau altul, va fi nevoie de investiții publice. Deci, chiar dacă uh, luăm programele cele mai interesante, SpaceX, uh, apelează la NASA mai mult, mai mult decât clienților comerciali internaționali. Aici, în Europa, în 2014 am luat un pas foarte important, ESA și industria, pentru a ne asuma lucrurile pentru a discuta cu industria. Există dificultăți, însă de mâine, din 2020-2021, lansatorii vor fi uh, nu vor, fi susțin, nu vor mai fi susținuți de către statele membre. Mă întreb dacă aceste mecanisme vor funcționa sau nu. Este o întrebare pentru că Comisia utilizează acești lansatori în mod foarte asidu. Este un client uh, principal și dreptul Europei de a ajunge în spațiu independent și autonom este un drept care trebuie să fie susținut, însă sistemul trebuie să sistemul de afaceri va, va trebui să funcționeze, pentru că dacă nu funcționează, va dispărea până și investitorii de risc uh, au în vedere un model. Pentru că dacă modelul va fi neprofitabil, până la urmă uh, va da faliment. Domnul Kohlicek, îmi cer scuze, poate nu mi-ați înțeles uh, întrebările, nu sunt sigur, însă pot să îmi repet întrebările în Uh, engleză sau în spaniolă. În prima, uh, în prima întrebare, în ceea ce privește ce se întâmplă cu utilizarea e-call de către aceste rachete, cât de mulți sateliți există în spațiu în programul Galileo? A treia întrebare, care sunt, care sunt relațiile în, dintre agenția dumneavoastră, Rusia și China ce, care este miza, de fapt? Și a treia întrebare, cum conceptul reutilizării rachetelor, lansatoarelor, motoarelor, motoarelor și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Chiar mai multe întrebări decât la început. Nu a fost uh, corect ce ați făcut. Deci dacă puteți să răspundeți foarte rapid. Poate pot să iau pe scurt primele două întrebări. Îmi cer scuze că nu am răspuns la aceste întrebări. În prima întrebare, în ceea ce privește e-call, într-adevăr, avem multe așteptări în, inter- în Uniunea Europeană în ceea ce privește acest sistem e-call din 2018 toți producătorii auto vor face automobile echipate cu sisteme de recepție e-call. Deci suntem în convorbiri intense cu producătorii auto și este un exemplu foarte bun al felului în care uh, reglementarea poate să ajute la implementarea sistemului Galileo pe piață. GNSS este foarte bine poziționat Uh, pentru lansarea în 2018. Cât sateliți avem în spațiu? 14 și săptămâna viitoare, în data de 17, vom avea prima lansare cu patru sateliți în Guiana franceză. Deci, până la sfârșitul anului vom avea 18 sateliți. Așadar, într-adevăr, Galileo Uh, merge înainte. Vă mulțumesc pentru repetarea întrebărilor. Nu înțelesesem bine la început. M-ați întrebat în legătură cu colaborarea cu Rusia și China. Cu China avem colaborări științifice în ceea ce privește uh, cartografierea lunii avem o cooperare și în, așadar în cartografierea suprafeței lunii pentru a avea cele mai complexe sisteme de cartografiere lunare posibile. De asemenea, examinăm și fenomene spațiale relate, relaționate cu geofizica, de exemplu, uh, cu tremurele cu China folosim această diplomație spațială în care căutăm o modalitate specifică de co- colaborare și de asemenea în, avem în vedere și cooperarea într-o uh, stație spațială um, cu personal uman, pentru că există și acolo interese pentru China. China cu Rusia, discutăm aplicații pe domeniul climei și mediului. În acest uh, uh, sens, uh, experimentăm cu orbitele geostaționare pentru a implementa aplicații de mediu și de, pentru în ceea ce privește schimbarea climei. Acestea sunt câteva exemple de acțiuni ale noastre acum. ESA a început să utilizeze cercetări de reutilizare. Programul Prometheus este, utilizat, este discutat în acest sens în ceea ce privește viitorul rachetei Ariane pentru reducerea costurilor. Vă mulțumesc ambilor intervenienți pentru aceste discursuri și răspunsuri excelente. Foarte interesant. Acum trecem la a doua secțiune. Îi dau cuvântul domnului Jean-Jacques Tortora și uh, domnul Prunariu, ambii invitați să ia loc aici la prezidiu. Începem cu domnul Tortora, director la ESPI, Institutul European pentru Politici Spațiale, nu este agenția, este Institutul European pentru Politica Spațială. Înțeleg că este vorba aici de cercetare, cercetări științifice, tehnice, cercetări fundamentale, inovații. Dacă ne puteți eh, spune câte ceva despre activitatea dumneavoastră, pentru că este foarte internațional, foarte important și interesant pentru noi acest domeniu. And I'm very happy to be... Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec. Mă bucur foarte mult să fiu invitat eh, pentru a vă vorbi din această nouă funcție pe care o ocup de câteva eh, luni. Um, Institutul pentru Politici Spațiale European, ESPI, este practic un think tank um, care are ca scop uh, um, studiarea unor uh, evoluții pozitive și dezirabile în politica spațială. Avem sediul la Viena, e un loc uh, foarte bun pentru un sediu Uh, pentru astfel de organizație. Viena este o fereastră deschisă spre lume datorită Națiunilor Unite. Urmărim uh, discuțiile și inter... Uh, negocierile internaționale în ceea ce privește spațiul. Sper că aceasta, acest lucru vă explică puțin misiunea organizației pe care o reprezint am fost uh, rugat să vorbesc despre competitivitatea astăzi, însă înainte de asta aș vrea să încep prin a adresa câteva mulțumiri. De obicei, uh, mulțumirile vin la finalul prezentărilor, dar eu totuși aș dori să încep cu ele. Vicepreședintelui Șefcovic, doamne comisar Biancovska, Grow, aș dori să mulțumesc și uh, ESA și statelor membre, pentru că au pus uh, spațiul pe agenda politică europeană în 2016. Este o inițiativă cât se poate de bună, iar strategia, iar documentul privind uh, strategia spațială europeană este binevenit și vine la momentul uh, potrivit. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că a sprijinit acest proces și pentru că miza este foarte mare. Mă voi referi însă numai la chestiuni ce țin de competitivitate. Competitivitatea, așadar, în primul rând, să înțelegem ce înseamnă asta. Pentru că uh, nu este o valoare absolută, este o valoare relativă. Ești competitiv numai în comparație cu ceilalți. Nu poți spune că ești competitiv odată pentru totdeauna. Poți să faci eforturi pentru a atinge un nivel de competitivitate, uh, dar nu poți să spui că ce s-a făcut este pentru totdeauna. Trebuie să urmărești evoluțiile activităților și sectorului. Și întotdeauna să-ți urmărești uh, concurenții din alte părți ale lumii. Acesta este motivul pentru care competitivitatea trebuie să fie îmbunătățită la nesfârșit. Este un joc fără sfârșit. Și va trebui sprijinit pentru totdeauna. Poate că sună descurajant, dar așa este. Ehm, și trebuie făcut acest lucru chiar atunci când uh, concurenții stau degeaba, dar deocamdată nu o fac. Deci există motive uh, Uh, cu atât mai multe să acționăm aici. Unul dintre aspectele dificile pentru a aborda în mod eficace chestiunea competitivității este uh, să uh, evaluezi care este nivelul tău actual de competitivitate. Cum se poate face acest lucru? Nu există altă cale decât să um, concurezi pe piețele internaționale. Pe baza acestei premise, cred că astăzi putem spune cu, oarecare, cu, un care, cu un oarecare nivel de certitudine că industria europeană este competitivă. Și a demonstrat competitivitatea și și-o demonstrează de fiecare dată când îi se oferă oportunitatea de a uh, participa pe piețe deschise și uh, echitabile. Și cele două elemente sunt importante aici. 43% în 2015 uh, din uh, cifra de afaceri a fost făcută pe piețe uh, comerciale, ceea ce este ceva destul de unic. Încă un element este că competitivitatea este o chestiune la nivelul unei industrii întregi. Să vă prezint, uh, să, mm, să compar situația cu ce se întâmplă în știință. Nimeni uh, nu se, îndoia, se îndoiește că trebuie consultată uh, comunitatea științifică când vine vorba de următoarele misiuni și proiecte. Dar când este vorba de competitivitate, mulți oameni au foarte multe idei. Și este o problemă pentru că dacă vrei să abordezi chestiunea competitivității, trebuie să te bazezi pe uh, um, evaluarea nevoilor făcută de industrie. Și nu cred că poate altcineva, în afară de industrie, să facă o evaluare clară a priorităților ce trebuie um, abordate pentru a sprijini competitivitatea. Dacă doriți să urmăriți alte uh, obiective decât competitivitatea, pregătirea unor misiuni instituționale viitoare sau așa ceva, uh, e altceva, dar dacă doriți să vorbiți despre competitivitate și să o sprijiniți, atunci industria ar trebui să fie cea care stabilește agenda. Și în mod ironic, acum, în uh, procesele ce se pun în aplicare uh, pentru pregătirea programelor mondiale, a programelor europene, industria este consultată, dar doar consultată și ar trebui să fie mai puternic implicată. Iar um, recomandările industriei nu ar trebui să fie numai indicative. Când vrem să sprijinim uh, competitivitatea, nici acest lucru nu este așa de ușor de uh, definit. În primul rând, de ce avem nevoie de sprijin public pentru competitivitate? Răspunsul pe scurt la această întrebare este că trebuie să uh, avem un nivel de, un punct de plecare comun, egal uh, cu com- com- concurenții noștri. Și acest lucru nu este cazul. De ce? Pentru că avem un dezechilibru major în uh, mărimea piețelor naționale între diferitele regiuni ale lumii. Iar astăzi, cererea europeană instituțională este limitată față de ce se întâmplă în Statele Unite, de exemplu, dar m-aș putea referi și la Rusia, China sau la orice alte uh, puteri uh, spațiale în momentul de față. După cum spuneam, industria europeană își obține 43% din uh, Uh, cifra de afaceri pe piața comercială, ceea ce înseamnă că 57% nu mai vine din uh, piața instituțională. Este ceva neauzit. În Statele Unite e cam 80%, în Rusie cam 100% și în China cu siguranță este 100%, în China, în, uh, în India și China 100% și în Japonia iarăși 100%. Deci uh, trebuie să ținem cont de faptul că cererea instituțională publică nu este atât de ridicată în Europa. Încă o întrebare, următoarea întrebare. Care sunt obiectivele? E bine, trebuie să asigurăm acces nerestricționat la cel mai înalt uh, nivel al tehnologiei în toate domeniile spațiale. Nu putem să nu oferim ultimul nivel al tehnologiei clienților. Dacă o industrie nu poate să, îi livreze clienților, să le livreze clienților, fie ei comercial sau instituțional, cel mai înalt nivel al tehnologiei, pur și simplu dispar de pe piață. Este o chestiune de supraviețuire să aibă acces uh, nerestricționat la cel mai înalt nivel uh, și cel mai actual nivel de uh, Uh, tehnologie. Acesta ar trebui să fie obiectivul uh, programelor de garantare. Cum se obține asta? După cum spuneam, în primul rând să vă bazați pe uh, evaluarea nevoilor făcute de industrie. Europa, în momentul de față, este într-o situație favorabilă din acest punct de vedere. Nu cunosc nicio zonă a lumii uh, în care industria să se poată reuni în jurul aceleiași mese și să uh, cadă de acord asupra unor foi de parcurs uh, comune pentru uh, tehnologii. Și acest lucru ar trebui să, uh, să fie avut în vedere și să, ar trebui să se beneficieze de pe urma lui. și, de asemenea, o priorități intrasectoriale. De exemplu, dacă supravegherea uh, pământului trebuie să fie uh, prioritizată față de, de sistemele de poziționare, astfel de elemente. Și, în al doilea rând, să se obțină niveluri um, ridicate de transferabilitate sau de aplicabilitate a uh, inovației. În momentul de față se pregătește, se, pre, se fac pași inițiali, se pregătesc uh, în etape inițiale tehnologii, ceea ce este foarte bine, dar când vorbim despre competitivitate, atunci trebuie să fim gata să scoatem produse pe piață. Competitivitatea vine cu uh, niveluri de aplicabilitate uh, ridicate. Pentru că industria are nevoie nu de tehnologii, ci de produse. După cum uh, spuneam, uh, cererea instituțională europeană este limitată față de teritoriul european și econom- și mărimea economiei europene. Apoi, piețele naționale uh, și uh, inițiativa Comisiei în acest sens uh, mi se pare foarte bună. Câteva alte elemente sunt posibile în ceea ce privește sprijinul nefinanciar. Și astfel de sprijin ar fi binevenit de exemplu, diplomația spațială europeană, un alt punct menționat în documentul Comisiei. Accesul la finanțare pentru spațiu este, de asemenea, foarte util, precum și sprijinul uh, pentru întreprinderile mai mici. Dar și alte elemente nefinanciare sunt importante. În primul rând, predictibilitatea bugetelor, angajamentele politice pe termen lung, Uh, stabilitatea și transparența uh, regulilor. Toate acestea sunt condiții necesare dacă doriți să stimulați uh, investițiile private în sector. Sunt condiții cât se poate de necesare. Și, bineînțeles, sisteme de achiziții publice novatoare. Și acest lucru este necesar. Și asta vine și cu o relație a indusei cu instituțiile. Aș dori să, să revin uh, la, un, la unele elemente menționate mai devreme. Punctul principal referitor la SpaceX este că pentru prima dată guvernul federal a fost de acord să-și schimbe poziția de client, de client atotputernic, definea uh, cerințele tehnice și așa mai departe, uh, s-a transferat înspre o poziție de consumator și acest lucru are foarte multe implicații um, pentru uh, piață. Întrebarea este cât de departe este Europa dispusă să meargă în a face astfel de um, modificări și de a face un astfel de transfer? Iar uh, la final, deoarece cred că mi-am depășit uh, timpul, aș vrea să menționez câteva din uh, subiectele care nu sunt menționate în documentul actual și care ar putea fi subiecte foarte interesante pentru evoluții viitoare ale strategiei europene pentru spațiu. Și anume chestiunea securității în spațiu, pentru că uh, noi evoluții în spațiu vin cu uh, noi amenințări, din, din ce în ce mai multe obiecte, din ce în ce mai multe deșeuri, dar și din ce în ce mai mulți uh, Uh, actori, apoi posibilitatea de a folosi uh, dispozitive ca arme. Este ceva asupra căruia n-am auzit nicio poziție europeană și este ceva ce trebuie să fie luat în considerare. Voi face o paralelă acum cu ce se întâmplă în spațiul cibernetic. RN6 este o foarte bună opțiune și Vega, tot așa, sunt instrumente bune pentru a aborda majoritatea segmentelor um, uh, de nevoi a serviciilor de lansare. Deocamdată nu vorbim despre micii lansatori. Știm cu toții că există o piață explozivă pentru mici sateliți. Poate Europa să-și permită să nu participe la ea? Prima întrebare. Apoi, există un rol pentru instituții sau ar trebui să rămână totul la latitudinea sectorului privat. Este încă ceva ce ar trebui uh, avut în vedere. Iar apoi, lansatorii uh, mai mari. De deocamdată există numai unul singur pe care să fie dezvoltat, însă orice contribuție în viitor uh, ar avea nevoie de capacități mai uh, grele. Ar trebui, deci, uh, să cumpărăm bilete de la ceilalți. Apoi, uh, um, tehnologiile pentru gestionarea traficului în spațiu și guvernanța spațială, pentru că până la urmă avem o guvernanță în domeniul spațial, am avea nevoie și de o guvernanță pentru spațiu. Și încă un element, explorarea spațială. În momentul de față, nu știm care sunt intențiile și ambițiile Europei în acest domeniu. Și există discuții pe scena internațională pe care bănuiesc, uh, pe, la care cred că Europa ar trebui să participe. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Prunariu, membru al Consiliului Agen- uh, Agenției Spațiale Române și un fost uh, cosmonaut. Sunteți în continuare cosmonaut? În regulă, în urmă cu 35 de ani. Trebuia totuși să vă întreb. Însă ne interesează foarte mult uh, intervenția dumneavoastră. Vă rog. Sherman, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Sunt cel de-al 103-lea om de pe această planetă care a avut ocazia să vadă frumusețea și rănile Pământului din spațiu. Planeta Pământ este unică. De sus, de, din spațiu, nu se văd frontiere, nici interese, nici intrigi, nici crize pe Pământ. Nu se vede cât fragilitate și vulnerabilitate. Ne șochează subțirimea atmosferei care asigură viața pe Pământ. De, ne șochează inconștiența celor care poluează Pământul reducând astfel plămânii verzi ai pământului cea, care ne dau oxigenul pe care îl respirăm și care nu-și dau seama că pun în pericol sănătatea și chiar existența generațiilor viitoare. Având această experiență de a călători în spațiu și după ce am avut um, funcții importante în mai multe organizații de pe pământ, mi-am dat seama cât de importante sunt știința și tehnologia, precum și dezvoltarea durabilă, dorința și uh, cooperarea internațională. Și mai mult, trebuie să ne dăm seama ce putem face noi, oamenii, pentru a ne proteja investiția în viitor, valorile ca, valorile ca omenire, ca Uniune, ca națiuni. De curând am participat ca membru al unui grup consultativ uh, în cadrul EUISS la un studiu privind securitatea spațială pentru Europa. Vă voi face niște prezentarea, vă face prezentarea unor idei din acest studiu. Aproape 1300 de sateliți orbitează Pământul, oper, Pământul operați de 80 de țări diferite și organizații diferite, oferind foarte multe servicii miliardelor de cetățeni. Uniunea Europeană are 18 sateliți în orbită și peste 30 de sateliți planificați a fi lansați în orbită în, în următorii 10-15 ani. Atât părțile implicate civile cât și militare folosesc sistemele spațiale pentru foarte multe activități, cum ar fi observarea Pământului și monitorizarea mediului înconjurător, avertismente timpurii, recunoaștere, navigație și comunicații. Copernicus este uh, un furnizor de date de observație a Pământului asupra în întreaga lume și care a dezvoltat uh, un nivel de autonomie pentru Um, a sprijini politicile europene, este nevoie de un management transparent și de promovarea mediului de afaceri și mai multă dezvoltare a acestui proiect în următoarele generații. Capacitatea de a face față unui mare volum de date din surse heterogene este esențial. Echilibrarea nevoii de a menține serviciul deschis uh, și utilizabil, precum și menținerea unui control al datelor cu caracter sensibil. Folosirea Copernicus pentru, în scopuri de securitate sporește, poten, sporește amenințările potențiale la adresa sistemului, făcând și mai importantă prioritizarea considerațiunilor de securitate pentru activele sistemului și procedurile sale. Galileo este uh, sistemul de navigație prin satelit global a Uniunii Europene, GNSS și uh, EGNOS, care oferă servicii de navigație aviației utilizatorilor rutieri eh, terestre și maritim în toată Europa. Ei bine, aceste proiecte sunt foarte avansate și trebuie să se pună accentul diferit pentru a asigura o absorpție a, a eh, pe piață a datelor spațiale și a serviciilor prin eh, sectorul public și privat. Asta se poate face prin analizarea și reformularea legislației existente și prin verificări în ceea ce privește compatibilitatea cu programele spațiale înainte de a face propuneri legislative. Avem exemple, exemple cum ar fi, care ne arată că tacograful digital și uh, e-call, regulamentele din aceste domenii, fac punerea în aplicare a serviciilor de poziționare bazate pe GNSS obligatoare ca proiecte pilot în Uniunea Europeană. În afară de această, în această de, în afară de acoperirea de plină a EGNOS, capacitatea dublă a Galileo ar trebui să fie pusă în aplicare în următoarele generații, de exemplu prin mai bună precizie și uh, încripționare. În același timp, trebuie să se sprijine competitivitatea în Uniunea Europeană în industria sateliților pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o bază tehnologică spațială puternică și capacitățile industriale necesare pentru a-i permite să pună la punct, să lanseze și să opereze sisteme spațiale uh, Uh, operaționale, de la autonomie tehnologică până la securitatea sistemelor. Uniunea Europeană are nevoie de acces independent la spațiu și pentru asta este, nevo- este nevoie de acțiuni europene, inclusiv în ceea ce privește securita- securitatea și apărarea, pentru a permite Uniunii Europene pentru a permite Europei să aibă acces la spațiu în cazul unei crize. Salut angajamentul Comisiei în ceea ce privește sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare și mai ales pentru consolidarea schemelor de achiziție publice inovatoare pentru a stimula inovarea și pentru a explora noi abordări pentru a aduce investiții din sectorul privat și parteneriate cu industria, ceea ce înseamnă parteneriate public-private bazate pe aranjamente contractuale care, vin din, care previn, provin de la uh, de la inițiativa de tehnologie comună. Această posibilă GTI propusă de domnul Marinescu, bazată pe proiecte pilot uh, în ceea ce privește tehnologiile inovatoare din spațiu, ar permite Comisiei să testeze industria europeană, competitivitatea sa și să optimizeze folosirea fondurilor și PPP-urilor. Un uh, nou uh, GTI spațial s-ar putea să își extindă sfera de aplicabilitate pe viitor. Toate aceste lucruri trebuie să includă o abordare strategică din punct de vedere al securității. Infrastructura spațiului strategică este amenințată. Sistemele spațiale sunt obiectul multor amenințări și riscuri, inclusiv coliziune și uh, debriul spațial și alte obiecte spațiale, impactul uh, fenomenelor meteorologice în spațiu, uh, atacuri cibernetice și așa mai departe. Iar um, comportamentele mm, neadecvate în spațiu în timpul operațiunilor contribuie la punerea în situații de risc a durabilității pe termen lung. Trebuie să facem față acestor amenințări cu o gamă largă de instrumente. Aceste amenințări, chiar dacă sunt civile, comerciale sau militare, sunt o bază pentru a, avea, pentru a pune la punct un răspuns comun. Comunitatea Spațială Europeană poate să beneficieze de pe urma unei, unui raționament strategic care să îmbunătățească rezistența spa- sistemelor spațiale, să reducă dependența de actorii externi și să asigure un mediu durabil și sigur pentru activitățile din spațiu. Dezvoltarea sistemului SST la nivelul unui uh, sistem SSA îmbunătățește capacitatea de a viziona și de a înțelege mediul spațial și evoluția sa. O protecție eficientă a activelor spațiale necesită considerațiuni de securitate care trebuie să fie introduse în decizii de finanțare, decizii tehnologice, politice și strategice, în toate etapele programelor spațiale, de la Uh, începere la faza de funcționare. Anul 2016 este un an critic pentru securitatea spațială în Europa. Serviciile inițiale ale lui Galileo vor fi lansate, Copernicus împreună cu, cu misiunile care își aduc contribuția, își va aduce contribuția pentru a oferi date ce pot fi folosite de, uh, la nivel de securitate și apărare. Consorțiul SST se va extinde, iar noua strategie globală a Uniunii Europene în ceea ce privește uh, Eh, politica de securitate și externă a fost eh, publicată, iar Uniunea Europeană pune la punct un plan de acțiune de apărare europeană pentru a folosi sinergiile între securitate și apărare, mai ales în domeniul spațiului. Iar în cele din urmă, Comisia Europeană elaborează o nouă strategie spațială pentru Europa, iar ESA va publica, va publica politica de securitate spațială. Avansarea raționamentului comun în ceea ce este securitatea spațială poate să fie o adăugare foarte importantă la aceste inițiative și poate să deschide calea către noi activități comune. În același timp, trebuie să se ducă mai departe dialogul cu partenerii strategii, să se folosească diplomația economică și politicile comerciale care să ducă la deschiderea de noi piețe europene pentru a face față provocărilor globale. Uh, iată, m-am oprit înainte de cele 10 minute alocate. Mulțumesc pentru atenție. Thank you for your remark. Mulțumesc foarte mult pentru acest discurs foarte interesant. Iar acum trecem la întrebări și răspunsuri, începând cu domnul Marinescu. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Tortura, ați, uh, ați făcut o prezentare foarte importantă în ceea ce privește importanța industriei și um, eu vreau să vă spun că cetățenii europeni și instituțiile europene ar putea avea acces la aceleași servicii, poate servicii chiar mai bune decât chiar în, um, ca în alte domenii, cu, uh, bineînțeles, la o, de o calitate mai ridicată. Aș vrea să îmi spuneți ce părere aveți, ce părere aveți dumneavoastră? Este Europa pe picior de egalitate cu Asia sau SUA? Și ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți situația pe viitor, dacă va fi necesar? Fiindcă avem sateliți, dar trebuie să-i folosim. Și ce să facem să-i folosim în mod eficient? în uh, slujba economiei și a cetățenilor, bineînțeles. Iar domnului Prunariu, domnul Tortora a vorbit despre explorare. Dumneavoastră ați fost acolo sus. Ce părere aveți despre explorarea spațiului? Ar trebui să fie implicată mai mult Uniunea Europeană în acest domeniu al uh, activității spațiale? Pentru că, deocamdată, nu cred că avem ceva prevăzut pe viitor. Ar fi interesant uh, acest fel de activitate spațială sau nu? După mine ar fi foarte interesant să, să începem aceste activități sau să le dezvoltăm mai mult la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kovricek. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez două întrebări. În primul rând, competitivitatea este importantă, într-adevăr. Ce alte elemente mai avem nevoie pentru a lansa și urmări sateliți și monitoriza sateliți? Pentru sateliți, rachete și alte dispozitive de pe Pământ din alte, din alte părți, din uh, SUA, mă rog, din țărtezi din afara Uniunii Europene. Iar a doua întrebare, dumneavoastră aveți ca scop explorarea spațiului extern. Deci mai, uh, la o altitudine mai ridicată decât sateliții staționari. Pentru a explora Soarele sau alte planete din sistemul solar. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să-l întreb și pe domnul Tortora. Cât de implicat este institutul dumneavoastră în orizont, în, program, în programele Orizont 2020? și cum putem să ne asigurăm că... Pentru că prezentarea noastră a fost generală. Cum putem să ne asigurăm că Orizont 2020 ne va aduce competitivitate industrială? Ce se întâmplă cu Orizont 2020? Ascultându-vă pe, pe dumneavoastră, m-am gândit că ar fi foarte interesant să știm ce rol joacă Orizont 2020. Și încă o chestiune. Succesul spațial uh, depinde de uh, guvernul american, dacă va deveni consumator sau nu. Iar în Europa, noi așteptăm ca Uniunea Europeană, statele membre, să devină consumator pe viitor. suntem la an lumină distanță de poziția americană. Și o altă idee a satului de pe lună ar trebui să sprijine Uniunea Europeană această idee? Adresez la această întrebare. Directorul general al ESA a propus această idee și ne va fi alături de noi în câteva săptămâni. Cum putem încuraja investițiile private în uh, Europa? FC este un instrument bun? nu așa? Am adresat, uh, deci, uh, cinci întrebări a, de care, și o întrebare pentru domnul Prunariu. Fondul uh, European pentru Apărare propus de Juncker ar putea să ajute la îmbunătățirea activelor spațiale europene în scopuri de apărare și de securitate. Ce părere aveți dumneavoastră? Și care ar fi, posibilit- care ar fi posibilitățile de folosire a acestor active? Și uh, care sunt posibilele amenințări la adresa activelor spațiale în Europa? de ordin tehnic, politic, financiar, bineînțeles. Bineînțeles, finanțarea este întotdeauna deficitară. Deci, vă rog să ne răspundeți la întrebări. Okay, thank you very much for this uh, very interesting... Mulțumesc pentru aceste întrebări extrem de interesante. În primul rând, să-i răspund domnului Marinescu. Nu văd de ce Europa ar trebui să se simtă jenată de rezultatele pe care le oferă la ora actuală. Europa, în sectorul spațial, este foarte bine văzută pe scena internațională. Datorită realizărilor din domeniul științei spațiale, științei Pământului, observării Pământului, lansatoarelor și așa mai departe. În fiecare sector este foarte bine văzută. Spațiul este, de fapt, unul dintre puține domenii de excelență în Europa. Iar foarte important este că Europa a reușit să obțină asta cheltuind o părticică infimă față de ce cheltuiau ceilalți. Deci, deocamdată, nu văd uh, de ce ar, nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să ne punem întrebări în ceea ce privește calitatea și competențele europene în acest sector. În ceea ce privește explorarea spațiului a, și activitățile de explorare, ar trebui să ne implicăm astfel de activități sau nu? Adesea ni se, ce mi se spune este că momentul nu este potrivit din cauza crizei economice și așa mai departe. Eu aș spune că dacă așteptăm momentul potrivit, momentul în care vom avea atât de mulți bani încât nu vom mai ști ce să facem cu ei, pentru a ne gândi atunci la explorarea spațială, atunci asta nu se va întâmpla niciodată. Deci, cred că întrebarea ar trebui să fie pusă invers. Își poate permite Europa să nu se implice în uh, cooperările internaționale care vor avea loc pe viitor în acest domeniu, fiindcă la ora actuală există o mișcare către explorarea sistemului solar și mai departe chiar. Părerea mea personală este că Europa are ambiția de a fi o societate și o economie bazată pe cunoaștere, ar trebui deci să joace un rol în explorarea spațială. Iar acest rol ar trebui să fie definit, deci să stabilească niște ambiții în acest sens. Ceea ce nu se întâmplă la ora actuală după mine. Acum, um, întrebarea adresată cu privire la SST, monitorizarea pe orbita inferioară a Pământului. La ora actuală, iar acest lucru este avut în vedere de uh, misiuni cu programul SST și așa mai departe, pentru supraveghere și monitorizare spațială, aceste eforturi trebuie salutate într-adevăr. Supravegherea și monitorizarea spațială reprezintă un angajament de a face uh, tot ce se poate de la sol pe baza presupunerii că folosim observ, sistemele de observare de la sol pentru a monitoriza obiectele din orbită, care funcționează bine, dar este limitată la nivelul dimensiunii obiectelor ce pot fi monitorizate și întrebarea care se pune este cum putem defini modul în care Europa va avea acces la uh, cunoștințe în ceea ce privește obiectele mai mici, care nu pot fi văzute de pe pământ. Deci probabil că mai există un, un nou pas după SST, SSA, deci sisteme de observare pe orbită, pentru a urmări debriul spațial care se înmulțește la ora actuală producem mai mult uh, și mai repede decât uh, există capacitatea de reintegrare în atmosferă. Deci situația se înrăutățește și avem uh, motive de îngrijorare. La ora actuală ne bazăm pe SUA, pe capacitățile sale pentru asta. Nu văd de ce ar trebui să nu facem acest lucru, dar să nu fim totuși orbi. Nu am eu o soluție la această problemă, dar trebuie într-adevăr să fie adresată această chestiune. În ceea ce este orizontul 2020, domnule Buzec, nu suntem implicați în orizont 2020 la ora actuală. Stabilim o reuniune cu Comisia Europeană pentru a vedea cum putem să colaborăm și um, salut eforturile făcute de comisie în ceea ce privește așteptările industriei. Iar aici, cred că este vorba despre gestionarea generală a programului pentru ca industria să aibă un, o pondere mai mare în ceea ce privește priori, prioritizarea activităților și alegerea programelor. SpaceX și uh, situația consumatorilor versus clienți. Da, aceasta este o chestiune interesantă și aș dori să vă spun câteva lucruri în acest sens. SpaceX este uh, un program NASA și numai California ar fi votat un program NASA, fiindcă SpaceX se bazează pe um, o optimizare radicală și pe inovare a uh, structurii organizaționale, ceea ce înseamnă uh, centralizarea activităților în California ceea ce înseamnă că nu vor mai fi dispersate activitățile în mai multe state americane, iar acest program, bineînțeles, nu ar fi putut avea loc într-un cadru public. Asta este clar. Iată de ce au trecut uh, de la poziția de clienți la poziția de consumatori și și oferă uh, și orice va oferi uh, SpaceX, uh, aceste servicii vor fi cumpărate. Noi suntem departe de o astfel de situație în Europa. Nu spun că ar trebui să ne luăm după americani și să copiem modelul SpaceX. Cred că Acesta reprezintă o evoluție în, del- în direcția cea bună, dar până la urmă este tot un compromis. Și piețele vor folosi dacă acest compromis este bun sau nu. Iar la ora actuală este prea, prea, prea devreme să ne putem da cu părerea. Private. Uh, Cum putem să încurajăm investițiile private? Am spus că există o serie de precondiții în primul rând, să demonstrăm un nivel de performanță, în al doilea rând, să asigurăm stabilitatea și angajamentele pe termen lung. De exemplu, Galileo. Dacă de fiecare dată când Galileo se confruntă cu dificultăți uh, și se întâmplă, pot să existe dificultăți tehnologice, dificultăți la lansare. De fiecare dată cineva uh, găsește ocazia să chestioneze um, uh, investiția noastră. Dacă la alte proiecte ați auzit vreodată Uh, să, la proiectul GPS, uh, a existat cineva să chestioneze importanța proiectului GPS în Statele Unite și eu mi-aș dori ca uh, politicienii europeni să facă o declarație politică puternică, să spună că, da, într-adevăr, avem probleme, dar Galileo uh, Eh, va fi susținut eh, indiferent ce se întâmplă. Acest tip de declarații ar fi un pas înainte major pentru a asigura investitorii privați în eh, stabilitatea și durabilitatea infrastructurii. După aceea, securitatea infrastructurii. Este o preocupare din ce în ce mai actuală datorită reziduurilor și de asemenea datorită unei serii de noi amenințări care apar. Și este în mod foarte clar un aspect care trebuie să fie abordat. Este nevoie de o serie de regulamente, de discuții internaționale, pentru că nu se pot uh, atinge aceste lucruri doar la nivel național. Aș face o paralelă între spațiul internetului și spațiul cosmic, care sunt două spații care au devenit destul de uh, comune acum. Sunt bunuri ale umanității, sunt folosite de toți cetățenii din lume. În al doilea rând, sunt două spații unde nu avem guvern- o schemă de guvernanță internațională. Deci, fiecare poate face ceea ce își dorește în absența unei reglementări. Și după aceea nu se spune nimic dacă nu există reguli minime de uh, comportament. Deci există o absență a guvernanței. Și, în al treilea rând, există o militarizare ascunsă. Și trebuie să fac această paralelă pentru că este mai ușor de explicat în uh, spațiul cibernetic, care este mai apropiat de noi, însă paralela este foarte relevantă și situația din spațiul cosmic este, este destul de îngrijorătoare în momentul actual. Acestea ar fi principalele aspecte. În ceea ce privește statul, lun, statul lunar, credeam că m-am referit la acest lucru pentru că ține de explorare, despre poten, po, potențiale de dezvoltare în viitor, după Stația Interna- Spațială Internațională, satul lunar este următorul pas logic. Trebuie să fie un sat lunar sau o infrastructură în orbită în jurul lunii. Uh, este o nouă întrebare dar rămâne de văzut. Este rândul meu, domnule președinte, în primul rând în ceea ce privește explorarea. Cred că explorarea reprezintă, în primul rând, cunoaștere și progres și Europa nu poate să rămâne în urmă, nu poate să se oprească din cunoaștere și din progres în explorarea spațiului cosmic să cunoaștem mai mult despre sistemul nostru solar, despre stele, despre galaxii, despre celelalte sisteme solare, înseamnă să cunoaștem mai multe despre formarea Pământului, despre originea vieții și este esențial să prezicem ceea ce se va întâmpla în viitor cu planeta noastră. După cum vedeți, acum punem accentul foarte mult pe planeta Marte. Se pare că cu mulți ani în urmă, milioane de ani în lună, pe Marte exista apă, există probe că solul a fost erodat de lichide. Ce s-a întâmplat însă cu această planetă? Trebuie să explorăm, să găsim răspunsuri pentru a evita ca același lucru să se întâmple și în cazul planetei noastre. Este unul dintre motivele pentru care explorăm. De aceea exist, există și pro, pericole din uh, spațiu. Uh, vântul solar care afectează particulele, afectează ele, părțile electronice ale sateliților, rutele avioanelor, trebuie să și sunt efecte costisitoare. Trebuie să cunoaștem mai bine aceste fenomene, să le studiem și să luăm uh, Uh, măsuri tehnice pentru a evita ca aceste probleme să survină din nou în viitor. În același fel, asteroizii reprezintă o amenințare pentru Pământ. Imaginați-vă doar că în 1908 uh, asteroidul din Tunguska, care a Uh, afectat sute de mii de kilometri pătrați și efectele au fost uh, auzite chiar și în Anglia și, un, și în statele nordice. Era un asteroid de doar 45 de metri uh, uh, diametru. Uh, a mai căzut un asteroid după câțiva ani în uh, Uriabisk, s-au spart uh, ferestrele din tot orașul și a, fost și a rănit mai mult de 1300 de persoane Încercăm acum să aflăm mai multe despre acest fenomen al asteroizilor. Este un aspect foarte studiat acum la nivelul Națiunilor Unite. Întotdeauna există, două, există deja două instituții, rețeaua de studiere a asteroizilor și grupul consultativ pentru planificarea misiunilor spațiale în care sunt implicate și agențiile europene, ceea ce înseamnă studii și rezultate concrete pe pământ. Nu vreau să merg mai departe. Ce înseamnă explorarea? Asta înseamnă, în primul rând, cooperare, pentru că explorarea caută problemele care afectează întreaga planetă. În acest sens, cooperarea între marile agenții spațiale implică fonduri mult mai mari decât își poate permite un stat, fie că este stat, vorba de Statele Unite sau China. Uh, este nevoie de cooperare, uh, finanțări majore și aici cred că putem găsi o modalitate de a rezolva câteva dintre problemele între națiuni Trebuie să ne gândim la pământ ca un tot. În ceea ce privește satul lunar, aș spune că trebuie să ne gândim la explorare, la uh, potențiale beneficii pentru Europa. Gândiți-vă ce Gândiți-vă că pe lună există o serie de resurse naturale care pot să fie exploatate și într-un anumit cadru ar putea fi mai ușor și mai ieftin de exploatat decât pe pământ. Unele națiuni caută pe lună H, elementul H3, un gaz, gaz care poate fi utilizat pentru producerea de energie și ar putea să ajute la explorare Uh, pornind de pe lună către alte planete. Statul lunar este doar un concept, nu este încă un proiect. De a încerca să punem accentul pe necesitatea de a merge mai departe, de a explora, de a atinge nivelul de cunoaștere și de progres necesar să utiliz, utilizând cel mai apropiat corp celest uh, de pământ, luna, uh, putem face acest lucru. Aceasta este părerea mea în legătură cu satul lunar. În ceea ce privește uh, în ceea ce privește fondul european de apărare promovat de domnul Juncker, Europa, ca și orice altă entitate de pe pământ, care se ocupă cu domeniul spațial este amenințată de diversi factori. Factori externi, după cum am spus, uh, vrem condițiile meteorologice din spațiu și factori umani, atac uh, din partea unor uh, dușmani non-statali terorismul se dezvoltă și poate că teroriștii ar putea să ajungă și în spațiu. Unii dintre ei au suficienți bani și, inclu- și suficient uh, cunoaștere științifică pentru a promova asemenea proiecte și pentru a periclita nu doar existența și sistemele europene, ci și sistemele altor națiuni și trebuie să fim pregătiți să facem față acestor noi provocări, noi amenințări amenințări cibernetice. Investim foarte mulți bani în sistemele de apărare, în promovarea apărării și securității. Cu cât mai mulți bani investim, cu atât mai repede vom avea rezultate practice. Să nu uităm că istoric dezvoltarea spațială a statelor cum ar fi Rusia, fosta Uniunea Sovietică și Statele Unite, a început în domeniul militar, încercând să asigure consolidarea unei structuri și securitatea sistemelor. Europa a fost în urma tuturor acestor aspecte Europa a demarat aceste programe gândindu-se la cetățeni, la aplicațiile civile și după aceea s-a gândit la securitatea propriilor sisteme. Acum, punându-l accentul pe aceste sisteme, salutăm toate inițiativele. Încercăm să reunim toate aceste sisteme pentru a găsi strategii comune. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru intervențiile dumneavoastră foarte interesante pentru răspunsurile detaliate. Este foarte interesant uh, să aflăm mai multe despre problemele spațiale. Mulțumesc colegilor mei pentru uh, prezență, asistenților și consilierilor. Ne reîntâlnim în data de 28 și 29 noiembrie. Așadar, ne vedem în curând. Peste trei săptămâni. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult și sper că toate explorările viitoare, nu doar pe lună, vor fi uh, de succes pentru Europa și vă urăm uh, mult succes ca reprezentanți ai Uniunii Europene în spațiu. Vă mulțumesc! Ok, may I say your thanks? Yeah. Thank you. It's a great pleasure. Yeah. Thank, you. thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great.